persoane în uh, pericol și ne, mm, trebuie să împiedicăm ca oamenii să se întoarcă în zonele de război civil din care au încercat să uh, fugă. Uh, putem uh, de discuta detalii, putem să dezbatem uh, și să discutăm, dar cred că până la urma urmei cu toții suntem de acord că calea europeană este să protejăm vieți. Mulțumesc foarte mult! În numele grupului ID are cuvântul doamna Tardino, două minute. Ci avete propus una risoluzione care Mulțumesc. Ne-ați propus o rezoluție care reprezintă o culme a demagogiei de stânga, prin care ne cereți să deschidem larg ușile Europei în mod nediscriminat tuturor atât de ușor este să îi primim pe toți la grămadă. Ne, ne cereți de asemenea să permitem ONG-urilor să acționeze liber în Marea Mediterană fără niciun fel de control din partea autorităților competente, considerându-le chiar excluse de, din domeniul de aplicare al legislației privind favorizarea migrației ilegale. Pentru toate aceste motive am votat împotrivă, dar nu doar atât, am și prezentat o moțiune alternativă menită să apere granițele noastre și pe cetățenii noștri. Cea mai bună cale de a salva vieți este să împiedicăm plecările și să acționăm direct în Africa, întărind, consolidând cooperarea cu țările terțe de origine și de tranzit, pentru a găsi soluții pe termen lung, astfel încât să putem a, uh, a, lovi la rădăcină cauzele de migrație economice. Astăzi am, tot, am tot auzit vorbindu-se de acordul din Malta, mm, un proiect pilot abandonat de statele membre, așa cum și prevăzuserăm. Dacă astea sunt instrumentele cu care Comisia von der Leyen își propune să gestioneze fluxurile migratorii, mă tem că va mai avea parte de un eșec. Am prezentat amendamente pentru că dorim ca statele membre să poată să continue să evalueze ele dacă operațiunile de salvare cu nave private reprezintă într-adevăr o acțiune de asistență umanitară sau o acțiune de favorizare a infracționalității. Statele membre trebuie să poată hotărâ în baza propriilor legislații dacă și în ce măsură să autorizeze intrarea unor nave a ONG-urilor în propriile porturi și să nu le lase pe acestea să-și aroge Uh, drepturi prin care să sfideze chiar autoritatea unui ministru. Vrem reguli certe pentru a descuraja acțiunile și inițiativele care să devină ulterior un motiv de atracție pentru aceia care vor să vină ilegal în Europa. Bun, migrația legală de acord, însă Europa trebuie să spună nu traficanților de persoane și uh, uh persoanelor uh, infractoare ascunse în blană de oaie. Reformatorul głos zambie, pani poseł Nicola. Mulțumesc. În numele grupului ECR ECR are cuvântul doamna Procacini, un minut și jumătate. Mulțumesc! Mâine nu vom susține această moțiune, pentru că noi nu vrem să ne facem complicii al celora care planifică să lasă, lasă, lasă statul de drept să se nece în Marea Mediterană. Viețile prea multor migranți uh, ajung pe mâinile um, traficanților de persoane. Fratelli Italia și ECR consideră că există o modalitate de a împiedica decesele pe mare, și anume descurajarea, de, de, descurajarea îmbarcărilor. Știm, în baza datelor de care dispunem cu toții, că nu putem face altfel. Am tot repetat până la exasperare și aici că Trebuie sărit în ajutor persoanelor care vin pe mare atunci când e vorba de accidente, de lucruri întâmplătoare, excepționale și nu de um, traficul de persoane. Știm în același timp că nu, vorbim, nu putem vorbi de solidaritate dacă nu putem să le asigurăm acestor mii de persoane care vin pe teritoriul Uniunii Europene condiții de viață decente, un loc de muncă și un viitor. Din toate aceste motive, considerăm că această uh, rezoluție este o manifestare a ipocriziei socialiste și tocmai de aceea am și propus o moțiune alternativă pentru că vroiam să se cons- consemneze în scris punctul nostru de vedere și asta am și făcut. Mulțumesc. În numele grupului GUE are cuvântul domnul Urban Crespo. Mulțumesc, doamnă președinte. Anul acesta peste o mie de oameni au murit înnecate în groapa comună care a devenit uh, Marea Mediterană. Când există capacitatea de a salva vieți și nu o faci, se încalcă nu numai drepturile umane, ci demnitatea umană și când instituțiile nu fac nimic pentru a preîntâmpina moartea oamenilor uh, și chiar uh, îi pedepsesc pe cei care salvează vieți, devin complici. Pentru că Așa cum uh, este groaznic să închizi porturile vaselor care salvează oameni, cum a făcut Salvini, la fel de groaznic este să nu permiți vaselor să salveze vieți omenești, cum a făcut Pedro Sanchez. Când salvezi vieți omenești, asta nu este un, un, un delict. Agenda xenofobă vine de la oamenii ăștia de aici. Rasismul instituționalizat uh, orientează politica de frontieră a Uniunii Europene. Avem nevoie de rute legale și sigure. Avem nevoie de un serviciu de salvare pe mare european. Trebuie să punem capăt politicii de externalizare a frontierilor și cu încălcările drepturilor omului, spunând foarte clar că Libia nu este un port sigur și trebuie să se suspende uh, a, orice acord cu paza de coastă libiană. domnilor și domnilor, nu devalorizați această propunere care poate să fie un mic pas în direcția cea bună. Nu există scuze. Ori suntem pentru viață, ori suntem pentru moarte. Mâine aveți de ales între viață și moarte, doamnelor și domnilor. Mulțumesc. În numele celor neafiliați are cuvântul domnul Papadakis un minut și jumătate. Uniunea Europeană este corresponsabilă pentru războiul din Siria și acum constatăm că suntem corresponsabili de ultimele fluxuri de migranți. Turcia, uh, regulamentul Dublin uh, și multe alte decizii nu au fost cele potrivite. În fața insulei Kos, uh, iată, au, am pescuit oameni înnecați, inclusiv copii în Moria, în Țanos, uh, taberele de refugiați sunt pline, urmează să fie închise. Apoi se vorbește despre a-i trimite înapoi uh, pe refugiați sau de a-i respinge. se vorbește despre asta în propunerea legisl- legislativă Elena. și vedem că uh, vedem ce fel de politici va face neo, nea democrația. Azil pentru refugiați. Uh, Uh, ar, ar urma să nu fie uh, acordat. Până la urmă, uh, solicitanții de azil sunt victimele unui sistem care de, capitalist care depinde de război refugiații care au fost transferați în nordul Greciei urmează să fie uh, mutați în alte locuri. Uh, au, mulți au putut să își înceapă Um, procedura, însă UE și NATO trebuie să pună capăt planurilor sale imperialiste, pentru că acestea duc numai la rasism și naționalism. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul doamna Edge Tadler. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnele comisar, doamnă președinte cu toții suntem de acord asupra două lucruri. În primul rând că este datoria noastră internațională, dar și umanitară să salvăm vieți. Și în al doilea rând, traficul de ființe umane este una dintre cele mai mari încălcări ale uh, dreptului uh, și ale uh, drepturilor fundamentale. Uh, și trebuie combătut. În Anglia a avut loc o catastrofă, 39 de persoane decedate găsite închise într-un camion și asta amintește de um, o dramă similară în apropierea de Parndorf în uh, 2015 75 de persoane au fost găsite uh, moarte într-un uh, camion pe autostrada A4 Vedem cum traficanții folosesc disperarea oamenilor și, practic, acceptă moartea propriilor clienți numai pentru a face profit. Nu trebuie să le dăm apă la moară și trebuie să fim conștienți ce fel de semnale transmitem vorbim despre um, salvarea pe mare trebuie să fie separată de ce se întâmplă după. Atâta timp cât salvarea pe mare este biletul către Europa, atâta timp, atâta timp oamenii uh, se vor lansa în această călătorie, chiar cu pericolul de moarte. Să facem, uh, să adoptăm soluția cea mai bună, cooperare cu state terțe, să stabilim uh, locuri sigure în state terțe și să dăm o perspectivă de viitor Africii. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Bartolo, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Lopez Aguilar pentru rezoluția de foarte bună calitate la care a lucrat. Rezoluția votată luni în Comisia Libe vrea să dea un mesaj clar atât către Comisie cât și către statele membre. Nu putem continua cu această politică a ușilor închise, punând în pericol viețile oamenilor pe mare. Avem datoria, în primul rând, juridică și în al doilea rând morală de a acționa. Măsurile adoptate până în prezent nu sunt suficiente și nici adecvate și am văzut acest lucru deja săptămâna trecută cu ocazia ultimului naufragiu în Lampedusa, în largul Lampedusei câți oameni mai trebuie să moară pentru ca statele membre să hotărască în sfârșit să-și asume propriile răspundere. Avem nevoie de reacții imediate, europene și permanente. E nevoie de o abordare durabilă și de încredere pentru căutarea și uh, salvarea pe mare, așa cum și solicităm prin această propunere. Cerem orientări care să clarifice podată pentru totdeauna că aceia care oferă cu adevărat asistență umanitară nu pot fi incriminați. Nu putem să-i arătăm cu degetul pe aceia care ani de zile au salvat vieți, Uh, umplând golul lăsat de egoismul rușinos al statelor membre. Toți aceia care au căutat să-și descarce responsabilitățile proprii pe umerii unor țări ca Libia, unde migranții devin victime uh, ale multor forme de violență. Sper că mâine această rezoluție va beneficia de un vot pozitiv cu mare majoritate, pentru că a vota împotrivă înseamnă să ne facem părtași la tragediile, la vinovăția tragediilor acestora de pe mare și nu doar atât acordurile cu Libia pentru a salva, pentru a combate traficul, trebuie să arătăm trebuie să, să arătăm exact ce se întâmplă cu oamenii aceștia care ajung până la urmă în adevărate lagăre de, concent- de uh, concentrare. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Oetjen, un minut. Președinte, Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, ceea ce se întâmplă în Marea Mediterană este o catastrofă umanitară și uh, salvarea este o datorie uh, umană din punctul meu de vedere. Avem responsabilitatea să nu fim martorii uh, morților în Mediterană, ci să acționăm. Tocmai de aceea mă bucur că la votul pentru buget în această după-amiază s-a votat pentru a aloca fonduri pentru căutare și salvare pe mare. Este un mare pas înainte. Este de asemenea un pas pozitiv că facem progrese în ceea ce privește distribuția uh, celor salvați. Dar patru țări nu este suficient. Fac apel la toate țările să participe și să accepte um, persoane salvate atâta timp cât nu avem un mecanism de distribuție. Dar cel mai bine este ca oamenii să nu se urce în bărcile acelea. Tocmai de aceea trebuie să sprijinim un UNHCR. Situația în tabere trebuie să fie îmbunătățită. Trebuie să creăm căi legale pentru a permite uh, migrație legală și trebuie să avem mai multe uh, relocări pentru cei mai vulnerabili și statele europene au o datorie să-i ajute, să ajute pe acești oameni cei mai vulnerabili. Mă aștept ca Uniunea Europeană să facă din asta o prioritate, mă aștept ca Comisia să vină cu propuneri care să se bucure de majorități. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Stric, un minut. Mulțumesc foarte, doamnă președinte. Pe mare fiecare minut contează. E greu să ne închipuim că am uh, lăsat cetățeni uh, europeni uh, să se nece într-un vas improvizat, dar asta facem cu migranții zilnic. Dreptul internațional maritim obligă Uniunea Europeană să-și asume răspunderea în ceea ce privește operațiunile de căutare și salvare, ceea ce necesită capacitate suficientă, coordonare rapidă a salvărilor și uh, debarcări într-un loc sigur. Libia nu este un loc sigur și nu putem finanța și organiza întoarcerea acestor oameni către Tripoli fără să încălcăm dreptul internațional. Ceea ce trebuie să facem este să ajutăm pe migranți să scape din acest iad uh, Asta necesită ca toate statele membre să-și asume o răspundere și un angajament umanitar și, să, uh, și să-i sprijine pe cei care oferă uh, ajutor, nu să-i pedepsească. Vă rog, uh, următoarele aranjamente să se bazeze pe aceste principii, să fie permanente și să fie rapide. Dar vă rog foarte mult să ne asigurăm că salvarea de vieți omenești și uh, debarcările trebuie să aibă loc între timp, fiindcă fiecare minut contează. Vă mulțumesc! Jean Paul Jean Paul minut. doamnă președintă. La Mulțumesc, președinte. Se propune creșterea presiunii migratorii asupra țărilor Uniunii Europene pentru a primi mai bine migranții și pentru a-i salva de la înnecare în Marea Mediterană. Acest text spune că ar trebui să găsim, să deschidem toate porturile Uniunii Europene și să favorizăm și mai mult activitatea ONG-urilor. ONG-urile și astfel uh, fluxul de migranți uh, care ajung uh, în uh, mâinile acestor ONG-uri care sunt mână-mână cu traficanții, nu face decât să crească. Suntem orbiți de o, sunteți orbiți de o ideologie uh, globalizatoare și nu faceți decât să, să dați apă la moară acestei crize migratorii fără precedent, care nu va, va putea dura la sfârșit. Dacă vreți să, să salvați vieți și vrem să, noi vrem asta, trebuie să facă exact invers. Trebuie să se restabilească frontiere la, la, la la nivelul țărilor și la Uniunii Europene, trebuie să, să, se, arun, să se aducă în justiție pe cei care, um, care generează aceste fluxuri de migrații, trebuie să se revadă regulile de migrație și să se, și să se ajute țările de origine pentru a evita acest val de migrație tragic. George Buxadevil. Mulțumesc, domnul Buxadevil Alba, un minut. Doamnă președinte, stânga europeană discută iarăși uh, moartea oamenilor în Marea Mediterană și încă o dată se uh, pun întrebări greșite și răspunsurile sunt cele greșite. Nu se spune că în 2019 a scăzut uh, numărul de morți față de 2011, poate pentru că s-au închis porturile europene. Și se va vota această rezoluție mâine, iar grupul meu va prezenta o moțiune alternativă Uh, care se bazează pe respectarea legilor naționale și deciziilor statelor membre. Uh, trebuie să se lupte împotriva acestui trafic de persoane și să se consolideze mecanismele de cooperare între statele membre. Răspunsurile corecte se dau atunci când se pun întrebări corecte, cum ar fi ce măsuri trebuie să luăm pentru a pune capăt efectului de, de chemare și să punem capăt acestui model de negoț mafiot, de trafic de oameni și acestor ONG-uri care colaborează la traficul de persoane. De ce dorește stânga în continuare să nu respecte directiva de facilitare care uh, dă statelor membre competența suverană de a hotărâ cine intră pe teritoriul lor, în ce condiții și cine trebuie să fie sancționat dacă nu se respectă condițiile de intrare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Rego. Un minut. Gracias. Repito. Încă o dată spun și eu ce a spus colegul meu de dinainte. Uh, din, uh, în 2019, peste 1000 de persoane au murit în Marea Mediterană încercând să ajungă în Europa. 1000 de oameni, 1000 de ființe umane. Și sunt, există răspunzători pentru aceste morți. Politica rasistă a Uniunii Europene, cei care votează, uite, chiar unii și aici în sală, facem rezoluții care condamnă lucrurile, dar politicile nu se schimbă. Și uh, în loc să creăm un corp o civil de salvare și căutare și Um, și să încercăm să rezolvăm problemele în țările unde există conflict și, și, și probleme climatice, se înalță ziduri mai mari pe uh, granițe. Și uh, în Libia poliția este inclusă într-un uh, adevărat proces de sclavie. Și se mai discute acum un centru în Rwanda, iar în Spania Partidul Popular a aplicat politici de externalizare în acordurile cu Marocul. Și iată, uh, Uh, acum uh, a, a murit uh, și un om politic împușcat, executat. Și așa se termină politicile Uniunii Europene cu suferință. Dreptul internațional însă ne obligă să salvăm vieți omenești și sper că atunci dacă, dacă nu se respectă această obligație, vor fi aduși în justiție cei vinovați. Mulțumesc, urmează domnul Balas Hidvegi, un minut și jumătate. Thank you, uh, President. Mulțumesc, doamnă președintă. Această rezoluție se bazează pe o gravă neînțelegere. Cei care o susțin spun că obiectivul este să, sal- să se salveze vieți, însă adoptarea ei ar transmite mesajul greșit ce ar duce la și mai multe evenimente tragice. Asta deoarece în forma actuală este o scrisoare de invitație către milioane de persoane din Africa dacă continuăm să ne prefacem că suntem dispuși și pregătiți să primim milioane de oameni în Europa și mai mulți vor pleca și își vor risca viețile. În schimb, ce trebuie să facem este să ajutăm unde este necesar. Avem nevoie de o rezoluție care să abordeze problema la origini. Trebuie să investim în protecția frontierelor, să consolidăm uh, cooperarea cu state terțe, și să combatem rețelele de trafic uh, de ființe umane, astfel încât oamenii să nu mai plece din propriile lor țări. Cel mai bun mod de a evita ca oamenii să se înnece în Mediterană este să ne asigurăm că bărcile nu părăsesc niciodată uh, malurile Africii operațiunile uh, pot fi făcute numai de, de salvare și căutare pot fi făcute numai de autorități de stat competente. Este inacceptabil să încurajăm ONG-urile să facă asta. Uh, și ele nu pot, uh, nu li se poate permite să aducă migranți ilegali în Europa. Dacă vrem să salvăm vieți, trebuie să recreăm, uh, să reprotejăm și controlăm frontierele adoptarea rezoluției în această formă ar fi foarte irresponsabilă din partea noastră. Mulțumesc. Aveți o întrebare din partea domnului Butikofer cu cartonașul albastru. Sunteți de acord? Pan poseł... Panie pośle, w ramach zgłoszenia niebieskiej karty pan poseł Bitikofer chce zadać panu pytanie. Czy pan... În cadrul procedurii cu cartonașul albastru, dorește, domnul Bitikofer dorește să vă adreseze o întrebare. Sunteți de acord? Vă rog, domnule Butikofer. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări către colegul meu. În primul rând, sunteți sigur că face parte din PPE și nu din ID? Și în al doilea rând, din ce ați spus dumneavoastră, cam ce se apropie de creștinism? pentru răspuns. să ducem uh, dezbateri pe subiecte importante este normal este bine să avem uh, dezbateri și să deschidem în mod deschis despre lucruri. apoi ați vorbit uh, despre creștinătate și creștinism. Responsabilitatea face parte din uh, creștinism și ceea ce face Uniunea Europeană cu migrația este complet irresponsabil. Este irresponsabil să le spui oamenilor uh, care sunt la nevoie că oricine poate să vină, să-i lași să intre și an mai târziu să le spui a, ba nu, ne pare rău, n-ai dreptul să rămâi, pleacă înapoi. Asta este irresponsabil. Abordarea responsabilă este să fim realiști, să-i ajutăm pe cei uh, la nevoie, la nivel local. Această, ace, așa văd eu responsabilitatea creștină. Mulțumesc. Continuăm cu domnul Moreno Sanchez. Un minut și jumătate. Gracias, president. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc uh, președintelui Comisiei Libe pentru activitatea sa și pentru rezoluția pe care ne-a prezentat-o unde se vorbește despre măsurile necesare și urgente ce trebuie luate pentru a pune capăt uh, pierderii de vieți omenești în Marea Mediterană. A salva vieți, salvarea de vieți trebuie să fie prioritatea noastră. Acordul de la Malta este un pas înainte necesar, dar insuficient. Avem o mare provocare și nu putem să lucrăm cu jumătăți de măsură. Trebuie să trecem de la colabora- colaborare între unele state membre la o adevărată politică comună europeană, începând cu un plan de salvare de vieți în Marea Mediterană. Uh, și trebuie să fim foarte atenți la situația femeilor și copiilor. Mulți dintre ei, dintre acești copii, sunt neînsoțiți și se, se confruntă cu foarte multe pericole și abuzuri pe parcursul acestei rute. Și, nu, și mor în mare acești oameni, dar apoi trăiesc în condiții sau trăiesc în condiții umane în taberele de uh, primire, de detenție și foarte mulți minori neînsoțiți. Trebuie să acționăm acum și solicit statelor membre și Uniunii Europene să pună în aplicare uh, planurile uh, de evacuare și să deschidă coridoarele europene. Și la nivel personal vreau să vă reamintesc că uh, imigranții și refugiații nu sunt nici statistici, nici numere, sunt oameni. Sunt oameni care au o viață, o povestea lor, au o viață înainte și înaintea lor și, și vă spun eu asta pentru că eu sunt copil de migrant doamnă Mulțumesc. Are cuvântul Un minut. Mulțumesc, președinte. Uh, mie nu prea îmi place demagogia și cred că avem nevoie de consens în Parlament pentru a da imbold unei politici de azil și de uh, și pentru refugiați pentru a pune capăt acestei crize. Bun. Viețile oamenilor din, sunt un bun juridic ce trebuie apărat și sunt mai importante decât, uh, iată, uh, persecuția elementelor mafiote care fac trafic de persoane. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Acum este mai riscant uh, să încerci să uh, traversezi Marea Mediterană decât în, uh, înainte. Și a crescut numărul persoanelor care se înneacă. Apoi, uh, incriminarea vaselor ONG-urilor este Uh, incorrectă și uh, uh, injustă. De ce s-a blocat pachetul la Consiliu? Și încă un lucru. E foarte clar din ce a spus, are și foarte clar din ce a spus, din ce a spus Consiliul și Comisia, și numai că sunt orbi. Nu văd ce se întâmplă în Libia și nu putem să fim complici la această încălcare a drepturilor omului. Indiferent ce model stabilim până la urmă, nu putem să, să, să permitem ca așa ceva să se întâmple. Vreau să fie acest lucru foarte clar. Scunche, e de minuta. Doamna Alice Cunche, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. De fiecare dată când se pierde o viață pe Marea, în, în Marea Mediterană, din cauza faptului că Uniunea Europeană nu se hotărăște să ia măsuri, mă cuprinde mânia această lipsă de omenie este rușinoasă și ea se perpetuează de la un an la altul și nu este la înălțimea valorilor europene. Cerem mereu ca Uniunea Europeană să-și asume uh, operațiunile de căutare și salvare pe mare. Sunt uh, situații în care unele state membre acționează individual, altele colaborează, dar e important să fim proactivi și tocmai de aceea să transmitem informațiile și statele membre să colaboreze pentru a-și transmite informațiile unul celuilalt atunci când un vas este în pericol pe mare acestea trebuie să fie transportate către uh, locuri sigure, potrivit legislației atât europene cât și internaționale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul minut. Eh, collega's, ehm, wie de wet overtreedt, die wordt... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cei care încalcă legea trebuie pedepsiți. Așa ne apărăm noi cetățenii și așa pot aceștia să aibă încredere în statul de drept. Tocmai asta refuză să facă însă această elită politică. În loc să ne apărăm frontierele, migranții ilegali, care în mod evident încalcă legile noastre, primesc promisiunea unui permis de ședere. Și sunt printre noi uh, eurodeputați care susțin aceste ONG-uri ce sunt în favoarea migranților ilegali, din așa zise motive umanitare, dar de fapt pentru a menține acest model de afaceri al traficului de persoane. Cât să fii de omenos și de umanitar ca să îi pui pe cetățenii noștri în pericol în fața unor uh, uh, infractori care ajung pe teritoriul Uniunii Europene. Eu, din potrivă, trebuie să, cred, cred că trebuie să-i protejăm pe cetățenii noștri, închizând ușile în calea traficanților și a infractorilor. Asta cred eu că trebuie făcut. Într-una minută. Mulțumesc, doamna Vișnevska, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor nu zic că nu trebuie să salvăm vieți umane, însă acțiunile de salvare în Mediterană, efectuate de ONG-uri, de multe ori sunt folosite de traficanți. Este o afacere cinică care profită de suferința oamenilor. 10 miliarde de euro este valoarea acestui business. Frontex a salvat mulți oameni, însă salvarea oamenilor nu este sarcina principală a Frontex. Frontex trebuie să garanteze că infractorii și teroriștii nu intră în Uniunea Europeană. Însă, de fapt, asta se întâmplă fără controle, fără a se verifica trecutul acestor persoane acțiunile de salvare nu ar trebui să fie regula, ar trebui să fie excepția. Tocmai de aceea, mai ales pe uh, pământ trebuie să acționăm. Dacă adoptăm un mecanism de distribuție, nu vom face decât să uh, promovăm acest uh, business cinic. Tocmai de aceea vă, uh, nu voi vota pentru această rezoluție, ci uh, vă rog să o adoptați pentru a noastră, uh, care prevede un plan de dezvoltare în Africa și combaterea migrației ilegale. Mulțumesc, spune doamna președinte, urmează doamna Dali, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a subliniat deja de mai mulți colegi, pierderea de vieți omenești în Marea Mediterană durează de foarte mulți ani deja. Și cu toate acestea, iată că din nou astăzi discutăm de același lucru și nici în prezent nu avem un mecanism de solidaritate privind migrația eficient. Este clar că unele stat, pentru unele state membre, problema migrației de la periferia continentului nostru, din sudul Europei, nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Asta nu trebuie să împiedice munca efectuată în direcția asigurării unei abordări permanente și fiabile pentru operațiunile de salvare și căutare și salvare pe mare. Ținând seama de uh, declarația comună dintre patru state membre doar, Germania, Franța, Italia și Malta, în urma unei reuniuni ministeriale care a avut loc în Malta, aceasta reprezintă un prim pas în direcția înființării unui mecanism de solidaritate previzibil E vorba însă doar de patru state membre, iar Consiliul ar trebui să-și asume un rol de lider în a promova un mecanism de distribuție echitabil pentru persoanele care au fost salvate pe mare. O abordare care să permită, care să ofere, care să acorde importanță principiului potrivit căruia se continuă aceste operațiuni de salvare și căutare pe mare și nu exploatarea. În ultimă instanță, o responsabilitate comună europeană a tuturor statele membre ar trebui să fie varianta preferată, dar dacă aceasta nu se poate realiza, nici nu putem să stăm cu mâinile în sân și să nu facem nimic. Mulțumesc. Mr. Hook, for one minute, please. Mulțumesc, domnul Hook, un minut. Iau uh, cuvântul astăzi, uh, o zi neagră, 39 de oameni au murit uh, traficați în uh, Marea Britanie, printre care și un copil într-o călătorie care i-a dus prin multe stat membre. La începutul anului am stat de vorbă cu refugiații pe lângă canalul Mânecii, care traversaseră majoritatea Marea Mediterană, iar experiența lor cuprinde trei etape. Distrugerea ă, case, caselor lor, apoi ă, trec prin Africa de Nord, care e în continuare nesigură, și a treia etapă, fac față pericolului pe Marea Mediterană, fiindcă pur și simplu nu mai au uh, nicio altă șansă. Iar în, în, unele, în unele state membre, refugiații sunt transformați în victime și, da, și uh, împinși în brațele traficanților. Sunt forțați să facă aceste călătorii periculoase, iar copiii sunt lăsați neînsoțiți. Nu trebuie să-i ascultăm pe cei care se opun operațiunilor de, de, de căutare și uh, salvare. Haideți să salvăm vieți omenești. Mulțumesc. Domnul Urtasun, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mâine Parlamentul European uh, va putea încă o dată să transmită un mesaj foarte clar, și anume că avem nevoie de operațiune, de operațiuni de căutare și salvare în Marea Mediterană. Mai putem continua așa, dar uh, uh, din Eh, din păcate, nu există reacții din partea instituțiilor. Eu vreau să rog Comisia Europeană, s-a mai rugat acest lucru, să facă recomandări statelor membre pentru a dezincrimina asistența umanitară. Puteți, aveți capacitatea de a face, de a face acest lucru, iar Consiliului îi cerem să ceară statelor membre, un anumit stat membre, să-și respecte obligațiile în ceea ce privește uh, salvarea în Marea Mediterană și nu pasiv, să existe măsuri concrete pentru uh, salvarea de vieți omenești. Și, bineînțeles, uh, mai există și partea de primire a Dublin este blocat, dar avem o veste bună, Uh, acordul de la Malta, semnat de patru țări, de o cooperare consolidată. Uh, haideți să facem eforturi pentru ca această cooperare consolidată să cuprindă și mai multe țări și să avem într-adevăr un mecanism uh, pe bază de solidaritate de primire. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul Fest, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Numărul mic de deputați în sală ne arată cât de important este subiectul de căutării și salvării în mare pentru ei. În mod excepțional, deputații au dreptate. În Siria de Nord, zilnic mor mai mulți oameni decât în Mediterană și mor de mâna unui om care decenii întregi a fost susținut uh, și tratat ca un partener de acest uh, for, inclus, mai ales de stânga, chiar uh, când Turcia se transforma într-un, într-un regim despotic islamist vor, e posibil să urmeze, va urma un flux de refugiați din Siria de Nord, care vor veni pe pământ. În loc să ne concentrăm asupra protecției frontierelor și asupra cum putem să îl oprim pe uh, Erdogan, vorbim despre Carola Rachete, despre șase oameni care au venit pe o barcă, Uh, și uh, despre uh, cum permitem ONG-urilor să facă infracțiuni sub pretexte care nu sunt valabile. Puneți capăt um, operațiunilor de salvare și căutare, pune, opriți ONG-urile, ong și opriți și genocidul curzilor. Mulțumesc, domnul Ros, un minut. Dank u, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, fluxul de migranți a scăzut cu circa 32% anul acesta față de anul trecut, iar numărul deceselor din Marea Mediterană a scăzut cu 42%. Știți de ce? Acesta este rezultatul politicii puse în aplicare de domnul Salvini. De ce Parlamentul European face un apel la creșterea capacității de căutare și salvare din Marea Mediterană, în timp ce, pe de altă parte, vrea ca regulile să fie relaxate. Singura explicație este că Uniunea Europeană, odată în plus, dorește să stimuleze imigrația cu ajutorul ONG-urilor. Imigrația în masă din ultimii ani a avut consecințe dezastroase pentru orașele mari din Europa. Globaliștii vor o soluție care nu este în interesul Europei. Cred că a venit în sfârșit momentul să ne apucăm să lucrăm la o soluție structurală, să închidem frontierele uh, și să nu-i mai primim pe oameni în Europa. Doamna Ghion, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Iulie anul trecut, Consiliul și Comisia ne reaminteau că obiectivul lor de migrație era de a salva vieți omenești. Și atunci spuneam că este un decalaj între discurs și realitate. Era atunci aveam o operațiune navală fără uh, vapoare și Marea Mediterană era din ce în ce mai ucigătoare și mai multă lume a atras atenția că trebuie să se respecte legea în ceea ce privește debarcările și să se propună uh, condiții de primire decente. Și totuși, iată că suntem din nou în, în hemiciclu, la câteva luni mai târziu, nu s-a schimbat nimic. Este urgent să existe operațiuni uh, veritabile de salvare pentru a salva nu numai vieți omenești, dar și pentru a permite sosiri coordonate în diverse porturi europene, atât timp cât această misiune nu va fi pusă pe picioare, ONG-urile uh, vor trebui să umple găurile. Iată de ce este foarte important să punem capăt în crimin, incriminării persoanelor care îi ajută pe naufragiați. De luni de zile așteptăm linii directoare din partea Comisiei privind directiva facilitare și uh, derogările umanitare. Există soluții pentru a crea, uh, pentru a crea reguli numai că politica europeană lasă de dorit. Mulțumesc, doamna Vautmans, un minut. Eh, eh, bună seara doamnă președinte, un scriitor un poet a, a scris odată că nimeni nu și-ar pune copilul într-o barcă eh, decât în situația în care marea este mai sigură decât pământul. Și știm că marea în Europa nu este sigură. În 2015 uh, în, do- în anii de după 2015, numărul morților a crescut de 5 ori mai mult față de 2015. Acțiunile de salvare pe mare au fost reduse. Statele membre incriminează ONG-urile care salvează vieți valorile europene sunt date peste cap. Ne-am așteptat de la, la asta de la Trump, de la Putin, dar noi nu lăsăm oamenii să se nece. Noi ne asumăm responsabilitatea în Europa. Și acesta este și uh, apelul meu către domnul comisar. Avem nevoie de o politică reală de salvare, pentru ca nimeni să nu se mai înnece și pentru ca traficanții să nu mai aibă uh, obiectul muncii. Mulțumesc, doamna Huhtasari. Un minut. Domnule președinte, Uniunea Europeană nu face mare lucru pentru a combate infracționalitatea sau pentru a apăra frontierele. Aceste frontiere atrag mai ales bărbați tineri din țările subsahariene care își doresc o viață mai bună. Europa nu poate primi milioane de africani. Europa aparține europenilor politicienii europeni nu trebuie ca an după an să tot vorbească și să se certe între ei în ceea ce privește relocările. S-au cheltuit prea multă energie în defavoarea europenilor. Pentru a promova imigrația, Uniunea Europeană ar putea să facă mult mai multe cu această energie. Ar trebui să discutăm despre cum să închidem frontiera externă a Uniunii Europene. Obligația noastră este să apărăm prosperitatea și siguranța civilizației europene. Mulțumesc! For one minute, Madam Insir. Fru talman, Mulțumesc, doamna Incir. Uniunea Europeană și statele membre sunt blocate privind negocierile privind uh, viitoarea politică a migrației se neacă oamenii în Marea Mediterană. Uh, dreapta, extrema dreaptă și chiar și dreapta încearcă acum să incrimineze pe cei care, uh, care încearcă să salveze vieți omenești. O parte importantă a rezoluției pe care o vom vota mâine solicită orientări din partea Comisiei în ceea ce privește legislația europeană existentă prin care să se arate foarte clar că asistența umanitară fără profit nu este ilegală. Iar uh, statele membre sunt cele răspunzătoare pentru uh, operațiunile de salvare, dar nu este normal ca doar câteva țări să-și asume, să asume această răspundere. Acordul de la Malta a încercat să distribuie pe acești oameni care au sosit în, pe vase. E foarte bine, dar avem nevoie de o soluție pe termen lung pentru a, în care toată lumea să pună umărul uh, și să ne asigurăm că există o politică de migrație sigură în Uniunea Europeană și toate statele membre să-și asume răspunderea pentru acești oameni care fug din fața pericolului. Iar cei care refuză să-și asume această răspundere spun că încearcă să-i ajute pe oameni. Să-i ajute acolo, la ei acasă. Dar ei nu se gândesc decât cum să facă în așa fel încât acești oameni să nu ajungă în Europa. Pe ei nu i interesează să ofere asistență umanitară. Mulțumesc, doamnă Bizot, un minut. Acordul din Malta privind migranții reprezintă aceeași poveste de ani de zile și demonstrează mm, minciunile guvernelor. Vorbe mari și fapte puține. Cinque Stele a arătat că s-a, a crescut de trei ori, au crescut de trei ori debarcările de migranți ilegali în Uniunea Europeană, în aplauzele Europei. Un guvern abuziv care uh, se opunea voinței poporului și care a favorizat uh, astfel de măsuri uh, abuzive. Italienii au obosit să vă asculte promisiunile false și minciunile și nu vor accepta niciodată o nouă invazie a migranților ilegali. Suntem gata să ne baricadăm alături de cetățeni pentru a ne apăra pământul și pentru a ne apăra poporul. Nu vom accepta niciodată ca Italia să se transforme în tabăra de refugiați a Europei. Pentru un minut, domnul Blașco. Vážená paní předsedající, Doamnă președinte, dragi colegi, acest parlament a deplâns uh, moartea uh, oamenilor în Mediterană, dar există responsabili. Există uh, responsabili sunt politicienii care au folosit arme pentru a-și impune voința în nordul Africii și nu au făcut decât să cauzeze haos Apoi sunt cei care uh, iau, uh, care adoptă politici, uh, iau decizii care oferă avantaje um, neadecvate și exagerate refugiaților, cei care refuză condamnarea traficanților, cei care îi sprijină pe cei precum doamna Rachete, care uh, fac așa zise operațiuni de salvare, dând în același timp speranță oamenilor că vor ajunge pe pământ. Și apoi oamenii care uh, se urcă în aceste bărci pentru că nu uh, recunosc riscurile. Toți cei care sprijină asta sunt responsabili. Mulțumesc, trecem la procedura intervențiilor spontane. Uh, 10 persoane au solicitat, dar nu vom putea accepta pe toată lumea pentru că nu avem timp. Începem cu un minut cu doamna, pentru un minut cu doamna Holmeier. Domnule comisar, doamnă ministru, dragi colegi, dezbaterea ne arată că și cu rezoluția pe care o avem, Uh, cuprindem numai o mică parte a problemei și asta este problema mea uh, cu ea. Eu sunt pentru acțiuni de căutare și salvare. Nu se poate uh, pune sub semnul întrebării acest lucru și toate forțele democratice sunt de acord, dar să vorbim numai despre asta nu rezolvă problema. Majoritatea oamenilor mor, mor în Sahara. Despre asta se vorbește rar, pentru că nu prea ajung la noi, pentru că n-am văzut pozele. Tocmai de aceea, cea mai mare parte a atenției noastre și muncii noastre trebuie să uh, se dedice acelor teritorii din Africa cu care putem coopera pentru a evita ca oamenii să uh, moară. Uh, zeci de mii de oameni sunt salvați, ne arată Frontex asta. Nu despre asta este vorba. Uh, însă soluția care se încearcă prin, la care se încearcă să, ajunge, să se ajungă prin această rezoluție, din păcate, nu este o soluție. Mulțumesc pentru un minut, domnul Agio Saliba. Signora Presidente, este europei. Doamna președinte, soluțiile existente nu sunt suficiente și nu sunt bune. Nu sunt suficiente pentru a se face față crizei actuale. Pe de parte, avem migranți care mor, femei și copii mor necați în mări. Și pe de altă parte avem cetățeni europeni care sunt nemulțumiți și pentru că Uniunea Europeană nu ia măsuri. Țările de la frontieră sunt afectate de migrație și sunt vulnerabile în fața incidentelor, cum ar fi cel la care am asistat uh, săptămâna trecută la, în Malta. Situația se înrăutățește și nu mai putem să stăm cu mâinile în sân. fiindcă această situație îngrijorează pe cetățeni. Dacă continuăm tot așa, o să dăm apă la moară uh, extremiștilor și uh, vom uh, face să crească violența. Trebuie să facem față eficient acestei crize, din dovadă de solidaritate și găsind o soluție comună. Mulțumesc! Doamna Io- Ioveva are cuvântul un minut. Naslavljanje tako pomembne problematike, kot je reševanje beguncev in migrantov v Este foarte important să abordăm uh, subiecte atât de importante precum salvarea, căutarea și salvarea migranților în Mediterană. Însă nu trebuie doar să vorbim despre asta, trebuie să facem și pași concreți pentru a rezolva problema. Și asta face acest proiect de rezoluție. Uniunea Europeană are nevoie de o abordare coordonată mai bună pentru salvarea migranților și trebuie și are nevoie de un mecanism funcțional pentru a-i distribui pe cei salvați. 2014-2019, peste 20.000 de oameni și-au pierdut viața în Mediterană. Este înfricoșător. Îmi dau seama că există și aspecte ce țin de securitate, dar trebuie să nu uităm importanța solidarității. Cele două trebuie să meargă mână în mână. Sunt convinsă că statele membre pot să-și unească forțele pentru a-i ajuta pe cei care caută adopost în Europa și care au dreptul la uh, a-l primi și în același timp să găsească, să asigure securitatea tuturor. Mulțumesc, domnul Rozinski, un minut. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, może na początek cytat znany chyba wszystkim kto ratuje jedno życie. Mulțumesc. Aș începe cu un citat pe care îl cunoașteți cu siguranță. Cine salvează o viață, salvează întreaga lume. Aș vrea să mă refer la experiența mea. Eu am fost marinar. Când vezi o persoană la nevoie pe mare, îl ajuți. Însă, în calitate de politician, de persoană responsabil, de persoană responsabilă, știu că organizațiile criminale urmăresc această dezbatere și statele din Africa Ecuatorială. Eu am fost uh, ministru de interne în Polonia și în urmă cu doi ani uh, la uh, Consiliu am auzit la Consiliul Europei am auzit o singură voce rezonabilă. Ministrul de interne uh, marocan a spus că avem de-a face cu o invazie. Uh, sunt încurajați oamenii să vină în uh, Europa, de aceea avem această tragedie. Mulțumesc, v-ați depășit timpul. Următorul vorbitor, care sunt sigur că își va respecta timpul de intervenție, este doamna Daly. Mulțumesc și eu aș vrea să îi comemorez victimele care au fost găsite într-un, uh, în spatele unui camion Uh, un uh, camion care aparținea unei companii înregistrate în Bulgaria. Oamenii aceștia sunt victimele, doar ultimele victime ale unui fenomen tragic și de mare amploare. Sunt oameni care își asumă riscuri cumplite pentru a ajunge în Europa, și îi felicit pe aceia care se implică în operațiunile de căutare și salvare. Asta înseamnă o morală elementară și respectarea elementară a dreptului internațional și al legii mării. Însă nu sunt de acord cu aceia care aruncă răspunderea asupra Libiei, acolo unde acești oameni se confruntă cu riscuri foarte mari. Trebuie să le permitem acestor oameni să vină în mod sigur în Europa, să combatem rețelele de infractori, dar mai ales să nu-i transformăm, în, să nu transformăm în refugiați încă de la origine. Mulțumesc. Mulțumesc și acum un minut, domnul Polceac. paní slova. všimli jste si kolik. mulțumesc doamnă președinte. Ați observat poate că mulți colegi de la IDE au plecat și nici nu am mai așteptat declarația comisiei. E păcat, dat uh, fiindcă au ridicat atât de multe obiecții cât erau în sală. Este inacceptabil să asistăm la atâtea pierde de vieți omenești în Marea Mediterană. Este o rușine pentru Europa. Pe de altă parte, nu se poate ca ONG-urile să fie taximetriși până la urmă și să înlocuiască activitatea statelor membre și, al, și, a, și activitatea Frontex. Este inacceptabil așa ceva, fiindcă se pun și alte probleme, riscul, riscul la adresa securității, eh, eh, sprijin acordat crimei eh, organizate. Și asta se întâmplă pentru că ONG-urile se substituie guvernelor. Nu ar trebui să ne dăm demisia din Marea Mediterană. Mulțumesc, domnul Majorino. Eu sunt, sinceramente... Eu sunt... Uh, rămân deconcertat în fața unor uh, intervenții pe care le-am auzit. Ne aflăm, de fapt, în fața unei alegeri foarte simple, odată cu votul pe marginea acestei rezoluții. Viețile omenești trebuie salvate. Sigur, nu e suficient. Aici nimeni nu spune veniți și intrați cu toții. Se spune să salvăm vieți. apoi să realizăm ceea ce încă nu s-a realizat, și anume o politică europeană comună. Eu, în calitate de italian, aș spune că e nevoie de o politică de redistribuire a migranților pe teritoriul nostru. Reevaluarea, revizuirea regulamentului de la Dublin, uh, canalele ilegale de sosire uh, a imigranților în Europa, cu ajutorul imigranților, cu ajutorul traficanților, taberele de refugiați din Libia. Toate aceste lucruri necesită o reacție politică inexistentă până acum din partea Uniunii Europene. Să așezăm în centrul intereselor noastre viețile oamenilor și să nu le jucăm cu viețile lor pentru câteva voturi în plus. Am ajuns acum la... am încheiat procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul domnului comisar Han. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membrii, așa cum s-a spus la începutul uh, acestei dezbateri, salvarea de vieți omenești a fost întotdeauna și va rămâne prioritatea Comisiei Europene. Este o datorie morală și o obligație juridică să salvăm vieți pe mare și să acordăm protecție celor care fug din calea primejdiei și persecuției uh, în urma războaielor sau conflictelor. Iată de ce trebuie să avem în continuare o strategie cuprinzătoare care să aibă ca obiectiv gestionarea migrației, iar în același timp ar trebui să ne continuăm eforturile de a pune capăt cauzelor migrației ilegale și instabilității din țările de origine și de tranzit. Trebuie să combatem rețelele de traficanți care exploatează fără milă acești oameni disperați. Trebuie să oferim mai multe căi eh, legale și sigure pentru migrația economică și pentru eh, azilanții care acum sunt blocați în țări terțe. Trebuie să punem în aplicare această iar aplicarea acestei strategii cuprinzătoare este o sarcină foarte importantă pe care nu putem să facem singuri. Doar împreună, dacă, dacă doar împreună cu țările de origine prin parteneriate și împreună cu țările de, tra- de tranzit și de destinație vom reuși să facem ceva și, bineînțeles, și alături de organizațiile societății civile, partajând uh, răspunderea într-un adevărat spirit al cooperării internaționale. Sunt convins că toate aceste elemente vor, se vor oglindi în uh, noul pact privind migrația și azilul pe care președinta Ursula von der Leyen îl va prezenta pentru a da un nou impold uh, răspunsului Uniunii Europene la provocările privind migrația. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, și dau acum cuvântul doamnei ministru Tupurainen din partea Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Președinția finlandeză este conștientă de importanța critică a situației umanitare și a nevoii de asistență în Marea Mediterană și ne asumăm angajamentul de a lucra la o soluție mai bună în colaborare cu toate părțile interesate. Un, ast, un astfel de sistem trebuie să creeze predictibilitate în conformitate cu dreptul uh, internațional al mării și să permită proceduri de azil și de returnare eficiente. Este cât se poate de important să reușim să găsim soluții rapid, însă soluțiile trebuie să acopere toate aspectele. Uniunea Europeană Uh, și nici, nici Uniunea Europeană, nici uh, migranții nu merită ca această situație să rămână nerezolvată. Să spunem clar lucrurile. Trebuie să salvăm vieți, pentru că vorbim despre oameni, despre persoane individuale. Însă, în același timp, vom continua să lucrăm la o reformă a sistemului european comun de azil pentru a căuta o soluție permanentă în, pentru viitor rămân încrezătoare că eforturile noastre ne vor permite să facem un pas înainte către atingerea acestui obiectiv. Vă mulțumesc pentru dezbatere, vă mulțumim, domnule președinte al Comisiei Libe, pentru implicare. Munca continuă. Mulțumesc, spune doamna președinte. Am primit patru propuneri de rezoluție la închiderea acestei dezbateri. Acestea vor fi supuse la vot mâine. Continuăm cu următorul, următoarea noastră dezbatere, mai exact declarații ale Consiliului și Comisiei referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Înainte de a deschide dezbaterea, aș dori să vă spun că pentru intervențiile spontane și cartonașele albastre puteți, uh, uh, puteți utiliza sistemul uh, vechi sau pe cel nou, cum este descris pe foile de pe mesele dumneavoastră, prin sistemul electronic. Dacă toată lumea este pregătită, doamnă ministru, aveți cuvântul, doamna Tupurainen, în numele Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. După cum știți foarte bine, uh, apropierea Macedoniei de Nord și Albaniei de Comisie de Uniunea Europeană se dezbate în Consiliu de multă vreme. Știm la fel de bine că Consiliul n-a reușit până în prezent să ajungă la un acord cu privire la recomandarea Comisiei de a deschide negocierile de aderare cu Republica Macedoniei de Nord și cu Albania. Între timp, ambele țări au făcut eforturi deosebite pentru a înainta în pe calea reformelor. Concluziile Consiliului adoptate în luna iunie ne însărcinează să facem, să luăm decizii clare și substanțiale cu privire la ambele țări cel mai târziu în luna octombrie. În calitate de președinte a Consiliului privind afacerile generale, trebuie să spun că sunt profund dezamăgită de faptul că nu am reușit să ne achităm de această sarcină